Stimați colegi, vă rog să luați loc, reluăm ședința noastră. Et la séance qui s'ouvre est une séance de Deschidem sesiunea de vot. Vă invit să vă pregătiți cartelele de vot, să le puneți în aparatul pentru votul electronic. Facem un vot de testare. S-a deschis votul. Vă rog să votați. Nu? Tout le monde n'a pas voté. Încă n-a votat toată lumea. Bon, eh bien, je vais considérer que vous avez tout... Bine, voi considera că a votat toată lumea, așa că închid votul. Cu o majoritate pentru. Avant Înainte să trecem la ce avem pe ordinea de zi, vă reamintesc faptul că la începutul reuniunii noastre aici în Comisia de Bugete am, avem și o reuniune comună împreună cu Comisia Econ și deciziile care urmează să fie luate printr-un vot necesită quorum. Așa că îmi permit să insist și să vă rog să mergeți la acea reuniune care va avea loc în Ian 4 Q Q2 Bine, v-am transmis această informație, așa că acum Dau cuvântul raportorului nostru general, domnul Daniele Vioti, cu privire la rezoluția pe care o vom vota imediat. Domnule Vioti, vă rog. Grazie Presidente, devo annunciare che una... Mulțumesc, domnule președinte. Una din modificările tehnice la votul privitor la buget din 25-26 septembrie vă anunț că e vorba de o modificare tehnică minoră la votul privitor la buget. Modificarea e vorba, eh, se referă plățile rubrica 1A, linia 0403 pe linie cu abordarea orizontală față de plăți pentru majoritatea programelor de plăți egală cu 50% cu noile angajamente. Suma amendamentelor peste draft budget ar fi fost de 863.400 de euro și nu 843.400. În plus, dacă ar fi vreun dubiu, vă voi uh, informa în legătură cu strategia în toate, în toate liniile unde am revizuit draft budgetul ce privește angajamente, am făcut-o și în ce privește plățile. Cifrele angajamentelor și plăților care apar în textul rezoluției vor fi modificate în consecință. Mulțumesc! Merci, monsieur le rapporteur Donc... Vă mulțumim, domnule raportor general. Haideți să trecem acum la vot. Amendamentele. Consider că toată lumea e gata, toată lumea are lista de vot. Un prim compromis. Compromisul întâi. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul 1 a fost adoptat. Amendamentul 5. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 6. Cine pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se respinge. 7. Cu amendament oral. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 2. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 15. Amendamentul 15. Cine pentru? Nu, devine caduc, spune președintele. 16. Cine pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Compromisul 3, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Cine e pentru? 4. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 5. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 30. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 6. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 40. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm prin vot electronic la amendamentul 40. Tout le monde a voté, le scrutin est clos. A votat toată lumea, s-a închis votul. Foarte împărțit. Deci se respinge 16 la 16. Amendamentul 41. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 4.2. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 43. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 44. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 45. Pentru. Împotrivă. Nu, prima parte, spune președintele, 45, prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte de la 45, caduc. 46, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 48, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 47, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 50. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 51. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 53. A doua parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 57 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 58. Identic. 59. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 60. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 61. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 8. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 67 și 68. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. 71. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 72. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu. Se adoptă. 73. Cine pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 9, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 75, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 12. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 13. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 84. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 85. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 86. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 88. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 89. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm prin vot electronic. Scrutin clos. S-a închis votul. Se adoptă. 19 la 14. Amendamentul 90. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 91. Cine pentru? Împotrivă. Cine se abține se respinge. Amendamentul 93. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 94 cu amendament oral. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 14. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 97. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Compromisul 15. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 16. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 102. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 104. Vot separat pe 48. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 104. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. vot separat pe paragraful alineatul 49, textul original, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 107, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge, 108 pentru împotrivă, verificăm prin vot electronic la 108. S-a închis votul. 17-17 se respinge. 110. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 17. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă 18. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 115. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 100. Verificare? La 115. S-a închis votul. Se adoptă. Mă scuzați. 116. Caduc pentru că am adoptat 115. 117. Îl votăm. Compatibil cu 115. Cine pentru? Împotrivă. Cine se abține? Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 119. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 19. Cine pentru? Împotrivă. Cine se abține, se adoptă. 125. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 126. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 127. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. La 127. Vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă cu majoritate. 128 cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alte secțiuni. 130. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 131. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 132. Cine pentru? Împotrivă abțineri se respinge. 135 cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 154 cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 136 cine pentru, împotrivă, nu e caduc. 137 caduc sau nu. 138. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă compromisul 20. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 145 pentru. Împotrivă. Dacă ridicați mâna, mă ajutați. Votăm prin vot electronic 145. Doamnă Gardia Zabal, care e soluția dumneavoastră? S-a deschis votul la 145. A votat toată lumea. Cred că avem o greșeală pe listă. Votul s-a închis. Se respinge 146. Cine e pentru? Împotrivă. Unii ridică mâna, unii nu ridică mâna. Sunteți obosiți sau ce? 146. Cine pentru 146? Împotrivă? Abțineri se respinge. 147 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 148 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 149 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 150. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 151. Cine pentru? Împotrivă? Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 19 la 15. 152 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 155 cu o modificare prin amendament al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 160. Cine pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 24 la 8. 162. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 163 cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 164 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem acum la votul pe avizele din comisiile specializate. AFET Votăm AFET 12. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Deve nimic. Un I36. I36. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cult nouă. Cine pentru? Împotrivă. Cine se abține, se adoptă. Și am terminat. Vot prin apel nominal pe întregul text. S-a deschis votul. Scrutin e clos. S-a închis votul, se votează cu 27 voturi pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări raportorului, raportorilor din umbră, care s-au reunit de multe ori, au alcătuit lista de vot, compromisul. Mulțumim secretariatului și îi mulțumim și domnului Rubich pentru că și dumnealui e raportor pe celelalte secțiuni și îmi pare rău că nu l-am citat imediat după raportorul general. Bine, și acum haideți să trecem la următorul raport și anume al doamnei Ines, Weidere, Ines Vaidere, instituirea mecanismului pentru interconectarea Europei. Ce pur? Amendatul numărul 16. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Le 18 19. 18 și 19 sunt identice, le votăm împreună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, sunt respinse amândouă. Amendamentul 20. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 1. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul 28 și amendamentul 11 împreună. Cine pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Amendamentul 30 și amendamentul 31. Cine pentru aceste două? Identice, împotrivă, abțineri, Verificăm prin vot electronic. Da. Scrutai clu. Am închis votul și da, se resping acestea două, 27 la 6, amendamentul 29 și amendamentul 12 împreună. cine pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm și aici că n-am văzut bine, n-ați ridicat mâna. Am deschis votul electronic. 29-12. Scrutai clu. Deci, da, amendamentele 29 și 12. Am închis votul și s-a, a, fost, a fost respinse. Acum amendamentul 32. Cine pentru, împotrivă, abțineri, uh, respinse. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 35 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 36 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 38 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 40, 40 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, cred că a fost respins. Bun, 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, considerentele. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Și acum uh, textul întreg, așa cum a fost el modificat, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Am închis votul și se adoptă cu 30 uh, de voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere. Felicitări, doamne Vaidere! Sur le rapport de Bun, cum raportul Howard cu programul spațial al Uniunii și uh, Agenția Uniunii Europene pentru programul spațial 2018. Amendamentul numărul 18. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 19. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 20. Haideți să vedem. Cine este pentru? 20, deci cine este împotriva? Abțineri? Se adoptă. Nu, se cere verificarea cu vot electronic. Vă rog, la 20 s-a deschis votul electronic. Scrutin e clos. Il est repoussé. Am închis votul și uh, se respinge. Bun, poate... Uh, bun, amendamentul 21 Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22 cu amendament oral din partea raportorului. Se pare că n-am supus la vot amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum 22 cu amendament oral. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm cu vot electronic. Deci 22 verificăm, votul s-a deschis. a votat toată lumea. Votul s-a închis. Repoussé. Se respinge. Compromis numărul 1. Acum compromisul numărul 1. cine e pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotriva. Deci, vă rog să ridicați mâinile. Deci, amendamentul 25, cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 12 pentru, Contre. Împotriva. abțineri, verificăm la 12. Scutai clu. Uh, am uh, închis votul și se respinge cu 24 contra, 8 pentru. Amendamentul 13. Qui est contre? Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru. Qui est contre? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru. Împotriva. Se pare clar, vă devez... Da, nu e clar că nu ridicați mâinile. Îmi pare rău, deci trebuie să vă verificăm cu vot electronic la 14. Scrutin e S-a închis votul și se adoptă cu 18 la 13. Bun, amendamentul numărul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?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 împotriva, verificăm cu vot electronic. Deci amendamentul numărul 16, votul s-a deschis. Scrutin clos. Votul s-a închis. par 18 voix contre. Se adoptă cu 18 la 12. Acum numărul 4 e caduc. Amendamentul numărul 5, cine pentru? Împotriva abțineri, mm, se respinge. Amendamentul numărul 17 pentru, împotriva, cred că a fost adoptat. Acum textul întregimea sa, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Scutai clu. Votul s-a închis. Se adoptă cu 30 de voturi pentru, 1 împotrivă și 2 abțineri. vient un premier vote sur rapport de notre... Bun, acum un prim vot privitor la raportul colegului Torvalds, propunere de regulament al Parlamentului și al Consiliului de instituirea programului cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa. D'abord, une série d'amendements 37-30. Acum, 38, 39, 40, 46, 34, cine este pentru toate acestea, cine este împotrivă, abțineri, se resping toate acestea. Amendamentul numărul 6, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament. Amendamentul numărul 5 și amendamentul numărul 1 împreună cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38, cine pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. Acum o altă serie de minute, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23. Qui peut faire l'objet d'un vote unic. Qui est pour? Vot unic. Cine este pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. 4. Qui est pour? Qui est 24 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 31. Qui est pour? 41 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 42 pentru, Qui est contre? Împotrivă? Haideți să verificăm. Prin vot electronic, 42. S-a închis votul. Se respinge. 20 la 14. 43 pentru, împotrivă, se, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerente. Amendamentul 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 31. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Numărul 2, cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 36 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Votăm textul în ansamblul său așa cum a fost modificat. N-am votat amendamentul 4? Oh, îmi cer scuze, spune președintele. Îmi cer scuze, spune președintele. 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Așadar, vă dăm textul întregime, așa cum a fost modificat, cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 30 de voturi la 2 se adoptă. Mm. Următorul text uh, pentru care este raportor colegul Torvalds. Mm. Pour uh, recherche et innovation. Amendement. Cercetare și inovare. Amendamentul numărul 5. Cine pentru? Mm. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum o serie de amendamente 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, după aceea 1, 2 și toate acestea le putem vota în bloc. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 pentru... Nu, ăsta este caduc, spune președintele. Yeah. Yeah.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 Tout le monde a voté? A votat toată lumea, votul s-a închis acum și se adoptă cu 30 la 2. Felicitări, domnule Torvalds, pentru aceste două rapoarte. Mobilizarea du fond... Acum, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare în urma unei cereri din partea Portugaliei, Lisabona. O Portugal, în tout cas. Mă rog, în Portugalia, oricum, spune președintele, poate nu chiar la Lisabona, intervenții fără microfon din sală. Vot în bloc se cere. Deci întregul raport uh, lui José Manuel Fernández. Putem vota în bloc? Amendamentul numărul 1. Deci votăm, uh, nu, se, nu votăm bloc 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Deci votăm în bloc cine este pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Și acum textul întregimea sa, vot cu apel nominal, deci vot electronic. Thank you. Tout le monde a voté? A votat toată lumea. Se pare că încă nu. Votat e clos. Bun. Am închis vo- -ă, votul și 29 de voturi pentru, 2 împotrivă. Felicitări domnului Fernandes. Euh, je vais donner la parole au rapporteur général. Dau cuvântul raportorului general Siegfried Mureșan în ce privește 5 transferuri propuse uh, spre a fi votate. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Primul transfer propus, decizia 21 a Comisiei, consecință a raportului elaborat de colegul nostru, José Manuel Fernández. E vorba de o mobilizare a fondului de ajustare la globalizare, 4,65 de milioane de euro. Cred că José Manuel Fernández a pregătit un raport uh, Excelent, așadar propun să votăm în favoarea acestui transfer. 4,65 de milioane de euro din rezerva EGF către linia principală EGF. Je pense que le rapporteur général pourrait nous présenter les cinq euh, da, păi puteți să ne prezentați toate cele cinci transferuri, vă rog. Cel de-al doilea este o decizie 22 a Comisiei. E vorba de așa numitul transfer global uh, care se realizează în fiecare an în acest moment. E vorba de transferul de credite de plată către toate rubricile bugetare, suma totală propusă pentru transfer în acest an, 952 de milioane de euro, care corespund 0,68% din uh, totalul plăților autorizate pentru bugetul 2018. În total, 133 de linii bugetare sunt vizate, este numărul exact de linii bugetare care au fost vizate și anul trecut. Propun, domnule președinte, să dăm cuvântul Comisiei pentru a prezenta pe scurt acest transfer, dacă sunteți de acord. Monsieur Urel. Vă rog, are cuvântul reprezentantul Comisiei. Mr. Mureșan. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Mureșan. Raportorul general deja a oferit principalele informații în legătură cu acest transfer global care este propus cu o sumă de 953 de milioane. E vorba de mai, o sumă un pic mai mare decât în anii anteriori. Anul trecut am avut 680 de milioane, acum 2 ani 850 de milioane, dar e același ordin de mărime, de fapt. Și pe scurt, dați-mi voie să, vă, să fac câteva comentarii în legătură cu punctele principale pentru fiecare rubrică. Pentru rubrica 1A propunem o, o consolidare global și liniile principale care trebuie consolidate sunt fondul de garanție EFSI, 150 de milioane. Asta am făcut și în ultimii doi ani. De asemenea, propunem o consolidare a programului ITER pe o sumă de 148 de milioane ă, conform liniei de bază revizuite adoptate în aprilie 2018 și, de asemenea, o consolidare a Galileo. Mm, propunem suma de 141 de milioane. Aici, la această rubrică, mai avem și programe care, se, care au returnat fonduri, fonduri linii bugetare de la Orizont 2020 și sume mai mici de la Euratom și e, cele trei capitole de la Facilitatea Conectarea Europei. Apoi la rubrica 1B, doar sume mici aici, propunem consolidarea cu aproximativ 3 milioane pentru reforme structurale, programul de susținere, mai importantă, rubrica 2. Eh, aici eh, propunem să o consolidăm pe toată și mai ales 150 eh, de milioane pentru programul de dezvoltare rurală. E nevoie de acești bani pe baza prognozelor aduse la zi din statele membre. Deci, o absorpție spor, capacitatea de absorpție sporită pe dezvoltare rurală. La rubrica 3 sunt programe pe care le propunem să fie consolidate, mai ales AMIF, cu o sumă de 100 milioane de euro și o sumă mai mică de 13 milioane, de asemenea fondul de susținere pentru mm, situații de urgențe. Aici, la rubrica asta, am avut întârzieri la adoptarea uh, unor teme- una din temerile juridice, deci propunem să se returneze anumiți bani pentru sistemul de intrare-ieșire și eu, Lisa. În ce privește rubrica 4, Aici, în general, propunem uh, o rambursare, o returnare de fonduri, mai ales de la ENI și IPA. De la ENI propunem uh, o sumă de 187 uh, de milioane și mai ales e vorba de întârzieri în îndeplinirea criteriilor de susținere bugetară în ce privește partea de est a ENI, e vorba de Moldova, vecinătatea Moldova și Ucraina și pentru uh, țările de la sud e vorba de Iordania, Maroc și Egipt. Și în final, la programul de preaderare, IPA, propunem o, o, o rambursare de 100 24 de milioane sau o realocare mai degrabă. E vorba mai degrabă de liniile pentru Turcia, unde observăm o, un ritm mai scăzut de contractare și până în aplicarea proiectelor din partea autorităților turce. Deci, prognoza până e mai scăzută decât ce s-a planificat în încheiere, domnule raportor și domnule președinte, aș repeta ce am mai spus deja data trecută, și anume că Uh, în mod contrar față de cei doi ani anteriori, Comisia nu va prezenta Comisiei dumneavoastră o reducere major, majoră de angajamente de plată, așa cum a fost cazul în 2016-2017 credite de plată. Deci se pare că punerea în aplicare a bugetului arată bine și sper că pot conta pe susținerea noastră pentru acest transfer global propus care ne va ajuta să punem în aplicare pe plin și în totalitate bugetul până la sfârșitul anului. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule uh, reprezentant al Comisiei. Poate e o veste bună că nu dăm înapoi bani uh, statelor membre, că nu se mai acumulează restul care trebuie lichidat și mm, este un sfârșit de an foarte îngrijorător că trebuie să facem față la aceste sume neplătite. Domnule raportor, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mai am întrebări suplimentare. Recomandarea este să votăm pentru acest transfer. Următorul transfer, cel de-al treilea, decizia 23 a Comisiei, propune să se consolideze bugetul Autorității Bancare Europene cu 1,06 milioane de euro. E nevoie de bani pentru relocarea EBA de la Londra ca urmare a Brexitului către Paris. 2,6 milioane de euro suplimentari mai sunt uh, necesari și 60% din bani, conform normelor EBA, vin de la Autoritățile Naționale de Supraveghere și doar 40% de la bugetul Uniunii. De aceea avem nevoie de bani. De unde vin acești bani? De unde sunt ei transferați? Sunt transferați de la bugetul alocat uh, Agenției Europene pentru Substanțe Chimice pentru că în decursul acestui an, această uh, agenție a obținut cu 6 milioane de euro mai mult din venituri, prin urmare nu are nevoie de atât de mulți bani, deci 1,06 milioane de euro pot să fie transferați pentru relocarea EBA de la Londra la Paris. Recomandarea mea este să votăm pentru acest transfer. Următorul transfer, domnule președinte, CIZE 24 din 2018. Acesta, această decizie este pentru consolidarea contribuției noastre pentru UNRWA pentru 2018 cu 20 de milioane de euro în credite de angajament, nicio schimbare pentru creditele de plată. De ce e nevoie de acești bani? E nevoie de acești bani pentru că guvernul SUA a decis să reducă contribuția cu 300 de milioane de dolari. Și acum Există, deci, un, o lipsă foarte importantă de 270 de milioane de dolari uh, necesar pentru activitatea UNRWA. De unde vin banii? Uh, IPA pentru agricultură va fi redusă cu 30 de milioane de euro. Uh, e vorba de proiecte de implementare. 2,8 milioane de euro vin de la contribuțiile europene plătite către Organizația Internațională a Zahărului Consiliul pentru Cereale și Consiliul Internațional pentru uh, uleiul de măsline și pentru Organizația Internațională a Drepturilor de Proprietate Intelectuale. De asemenea, de la 3,03 milioane de euro de la Mecanismul European de Protecție Civilă, pentru că nevoile sunt în mod clar mai scăzute anul acesta decât se estima. 0,75 milioane de euro din linia bugetară pentru prevenirea dezastrelor și pregătire în țările terțe. pentru că și acolo nevoile sunt mai mici decât ne așteptam. Deci de aici vor veni banii. Trebuie să vă spun că sunt conștient care este dezbaterea legată de conținutul pe care tocmai l-am discutat, uh, conținutul uh, manualelor uh, predate folosite pentru predare în școlile eh, palestiniene, pentru refugiații palestinieni și sigur că primul element, primul lucru pe care vreau să-l spun este că aceste manuale trebuie să fie îmbogățite cu materiale suplimentare și profesorii sunt instruiți în mod clar să abordeze eh, probleme potențiale din eh, manuale pe linia principiilor ONU și banii care vor fi transferați către agenția UNRWA sunt folosiți pentru a continua programele de școlarizare, inclusiv uh, salariile profesorilor. Tocmai de pe aceștia ne bazăm să uh, îi școlarizeze pe um, copiii refugiați palestinieni și fără, dacă noi nu eliberăm acești bani, activitățile UNRWA pe teren ar fi periclitate. Cu, sigur, consecința fiind că școlile vor trebui să se închidă, copiii vor ajunge pe străzi în loc să fie educați în școli, cu toate riscurile potențiale legate de migrație și o eventuală radicalizare. Deci, în ceea ce privește problema manualelor, așa cum am mai discutat, clar că trebuie îmbunătățită situația, um, și rezerva a fost uh, în mod corect uh, inclusă în bugetul pentru 2019, dar în acest context recomandarea mea, domnule președinte, dragi colegi, este să votăm pentru. Și ultimele trei transferuri, 25, 26, 27 ale Comisiei, vizează transferul a 110 milioane de euro în uh, credite de angajament, 73 de milioane de euro în plăți, din uh, diverse linii bugetare cu subexecuție bugetară. În primul rând pentru Yemen, decizia 25, 50 de milioane de euro angajamente și 32 de milioane de euro în plăți pentru a aborda noua criză umanitară care apar, a apărut acolo. Fondurile vor susține intervenții integrate, multisectoriale, pe problemele cele mai grave, alimentația, sănătatea, uh, apa, um, servicii sanitare, uh, protecție. 50 de milioane vin din uh, rezerva de urgență și 2,2 milioane vin din proiectul pilot, proiecte pilot și acțiuni pregătitoare care nu sunt executabile. Transferurile vin uh, din uh, programul Pan-African, pentru că acolo sunt niște întârzieri în implementare, 1,2 milioane din proiectul pilot și acțiune pregătitoare despre care am spus deja și propun să votăm pentru decizia numărul 25 a Comisiei, care alocă sumele pentru Yemen. Decizia 26 este similară și nu este controversată pentru regiunea Sahelului, aceleași cifre, 50 de milioane angajamente, 32 și pentru fâșia uh, Gaza, uh, din nou uh, um, 10 plus 8 milioane de euro, angajamente și uh, plăți pentru a face față crizei în urma escaladării uh, ostilităților și violenței în ultimele luni și acolo banii uh, 10 milioane de euro în angajamente vin din rezerva de urgență și 8 milioane plăți vin din cooperarea geografică cu statele ACP, unde există o întârziere în implementarea proiectelor. Unele au fost amânate pentru anul viitor și de deci au rămas bani disponibili. Așadar, domnule președinte, Uh, aceste trei transferuri uh, nu sunt controversate și vă propun să votăm în favoarea lor. Mulțumesc. Merci, monsieur le rapporteur general, mais... Mulțumim, domnule raportor general, dar oare nu putem da cuvântul și comisiei să vedem ce se întâmplă cu aceste proiecte pilot care nu sunt puse în aplicare? Mm, la proiectele pilot parlamentare țin foarte mult și se votează cu mare entuziasm. Și atunci, oare cum se face că nu sunt angajate aceste credite? Um, yes, Chairman, uh, perhaps uh, to clarify. Mulțumesc, domnule președinte. Poate să aduc niște clarificări. Din suma totală de 110 milioane pe care o propunem pentru transferuri, uh, aceste realocări din proiecte pilot și acțiuni pregătitoare au de-a face doar cu ceva mai mult de 2 milioane, așa că vorbim de o sumă foarte mică. Cred că acțiunile pregătitoare și proiectele pilot de aici, pentru care propunem returnarea fondurilor, au fost indicate în raportul interimar prezentat de comisie mai devreme în acest an. Sunt neexecutabile, așa că nu ar trebui să vă surprindă acest fapt în această comisie. Au de-a face în uh, principal cu voluntarii tineri europeni pentru dezvoltare. și sănătate pentru toți. Un proiect pilot și o acțiune pregătitoare. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, domnule reprezentant al Comisiei. Am ascultat părerea raportorului general, am ascultat pe domnul Iurel, care ne-a făcut niște precizări. Cine dorește să intervină? Domnul Depre o singură chestiune, un punct de informare în ceea ce privește autoritatea bancară și mutarea acestea. Nu știu cui să mă adresez cu întrebarea, însă văd că avem 40% din bugetul Uniunii, 60% de la autoritățile naționale și britanicii care ne forțează să facem această mutare. Ce se va întâmpla? Ce fel de indemnizații vor exista? E o întrebare. Cred că va trebui să așteptăm să vedem care vor fi concluziile negocierilor în desfășurare, ieșirea, adică Brexitul și apoi uh, ce va face Comisia de Control Bugetar. Până acum toate informațiile sunt la, la îndemâna Comisiei. Poate reprezentantul Comisiei ne poate da niște clarificări. Domnule Depre, cele 40% pentru bugetul european și 60% plătite de autoritățile de supraveghere națională sunt valabile pentru cele trei autorități vizate, EIOPA, EBA și ESMA. Așa că e o cheie generală care se aplică din oficiu acestor trei bugete pentru aceste autorități. E regula normală cea care se pune în aplicare aici. În mod normal, Regatul Unit, dacă va exista un acord pe Brexit, va participa la cele 60% va participa la cele 60%. Autoritățile britanice trebuie să contribuie, pentru că vor continua să participe la buget ca stat membru. Dacă înțeleg, domnule Dăpre, bine, nu e vorba de o contribuție 100%, vor trebui să nu Uniunea Europeană a decis ieșirea britanicilor. Ei înșiși au decis să plece și există costuri colaterale pe care trebuie să le suporte aceștia. Doriți să interveniți? Domnul Jules Ra. Domnule președinte, vă mulțumesc. Da, am avut întrebări, întrebări pentru comisie cu privire la cum se încadrează totul în mod juridic în tratate. Uh, Dacă o țară pleacă și o agenție e, loca- e localizată în acea țară, atunci agenția este obligată să se mute. Și cine va plăti? E o întrebare. Comisia a dat un răspuns foarte clar. A spus că nu există nimic în tratate, absolut nimic că, e o nevo- că ar fi o nevoie juridică de a muta o agenție. O agenție s-ar putea să fie localizată în afara Uniunii Europene. Am primit acest răspuns din partea Comisiei acum șase luni. Faptul că britanicii cauzează aceste costuri din cauza că plec, nu așa stau lucrurile. Consiliul a decis că agenția trebuie să plece din Regatul Unit, așa că nu prea înțeleg discuția. Domnul Kölmer, mulțumesc, domnule președinte, poate din cauza orei atât de uh, întârzi, atât de întârziate, încercăm acum să rezolvăm Brexitul prin ce se întâmplă cu autoritate. Nu cred că trebuie să acționăm așa. Există multe întrebări fără răspuns și noi acum degeaba insistăm pentru că nu vom reuși să mergem mai departe. Bine, cred că putem să închidem această dezbatere. Face parte din negocieri. Vom vedea care va fi rezultatul. Stimați colegi, vă invit acum să votăm aceste transferuri. 21 în primul rând, vot electronic. Le putem vota în bloc dacă doriți. În bloc, cele șapte transferuri. Cine e... S-a deschis votul. Chacun a voté. A votat toată lumea, se pare că încă nu, dar vom închide votul. Adoptat 22 de voturi pentru, 2 împotrivă. Felicitări raportorului general. Domnul Ashworth, celelalte secțiuni, care sunt transferurile? Uh, thank you, Chairman. I've got uh, one modification of establishment plan and five. O modificare pe un plan și cinci transferuri astăzi. Primul, Curtea de Conturi, care au solicitat trans transformarea unui post uh, permanent în post temporar, astfel încât să țină cont de personalul care funcționează foarte bine. Nu trebuie să votăm, eu sprijin această solicitare. Uh, al doilea punct, Comitetul Regiunilor, care au identificat economii legate de remunerarea traducerilor externalizate. Ei propună să utilizeze acele fonduri economisite în două feluri. În primul rând, 100 de politicieni regionali tineri să fie invitați la al 8-lea summit al regiunilor și orașelor, care va avea loc anul viitor. Și un al doilea lucru, să-și îmbunătățească pagina de internet înainte de alegerile europene. Și și aici spun să sprijinim. Al treilea lucru, Parlamentul European, patru transferuri, două dintre, cale, dintre care vor trebui să fie votate. Primul are de-a face cu o creștere a cheltuielilor pentru mentenanța clădirilor. Economisirile au fost găsite din instalarea echipamentului tehnic. Transferul e la 4,2 milioane de euro. Trebuie să votăm aici și eu recomand Comisiei să voteze pentru iar al doilea un transfer mai redus, rezultatul unei pensionări timpurii în interesul serviciilor, nu trebuie să votăm, sprijin această inițiativă, și al treilea e un transfer voluminos, astfel încât să crească finanțarea pentru serviciul de traducere, pentru că există o creșterea cererii. Finanțarea a fost găsită din uh, o compresare a programului pentru CFM, dar s-au făcut și economisiri pentru că au existat anumite întârzieri. Un transfer de 3 milioane de euro va trebui să votăm și din nou eu recomand să votați pentru. Și apoi un ultim transfer, personalul, personalul de securitate cu încă 3 milioane de euro de care e nevoie să fie acoperite nevoile de uh, personal. Nu trebuie să votăm aici la această rubrică și recomand să votăm pentru. Deci două voturi, domnule președinte, pentru serviciul de traduceri și mentenanța clădirilor. Mulțumim, domnule raportor. Trecem la raportorii din umbră. Are cineva întrebări, observații? Nu? Bine, dacă nu dorește nimeni să intervină, atunci la 5 și 7, dacă nu există obiecții, le adoptăm, pentru că așa ne-a spus și raportorul. Toată lumea de acord? La 5. 5 și 7 le votăm și votăm prin vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 23 pentru, 2 împotrivă. Mulțumim domnule Ashworth pentru prezentare și acum Monica Olmeyer. Nu există niciun fel de solicitări în ceea ce privește politica imobiliară. Bine, stimați colegi, atunci Cred că am ajuns la finalul acestei zile lungi. Vă mulțumim că ați fost prezenți în număr atât de mare de la început până la sfârșit, practic. Și vă reamintesc că ne reîntâlnim la 18 și 15 în comisie comună. Joint Committee. Nu mai dorește nimeni să intervină, se suspendă ședința.